Right, colleagues, we're going to make a start because... Dragi colegi, cred că trebuie să începem. Colleagues, everyone can take their seats, we can make a... Vă rog să luați loc pentru a putea începe. Avem ordine dezincărcată cu puncte importante de discutat. Um, delay our beginning of our meeting. Bun venit tuturor la de reuniunea comisiei noastre, am ajuns la punctul 2 de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Putem să adoptăm în forma sa prezentată în această dimineață, vă mulțumesc. Punctul 3, comunicarea ale președintelui, astăzi nu am nicio comunicare. Cu excepția faptului că la 11.30 vom avea uh, votare astăzi, deci vă rog să fiți prezenți. Punctul 4. anunțuri din partea Comisiei. Este cineva prezent din partea Comisiei? Vă rog, dacă aveți anunțuri. Ileana Pavlic. Vă mulțumesc, bună dimineața. Sunt unul din coordonatorii din partea DigiDesco pentru relațiile cu Parlamentul și avem o comunicare scurtă pentru dumneavoastră. Domnul Fernando Fetoso de Melo, director general la Direcția Generală DESCO va părăsi această direcție începând cu data de 1 martie. Se uh, va ocupa un post în uh, administrația prezidențială din uh, Portugalia. Nu știm cine îl va înlocui pe postul de director general, însă o să vă spunem acest lucru de îndată ce îl aflăm. Foarte bine. Vă mulțumesc pentru această informație. Ar fi trebuit să comunic această informație și coordonatorilor pentru că aflasem deja de săptămâna trecută. Este păcat pentru noi, însă sper că vom avea timp să-i mulțumim personal din partea comisiei noastre. O să încercăm să luăm contactul cu dumnealui astfel încât la un moment dat să putem să-i mulțumim în mod adecvat pentru activitatea sa de la Direcția Generală DEFCO, nu doar în calitate de director uh, general. Și așteptăm cu nerăbdare să vedem cine îl va înlocui și să ne întâlnim cu persoana respectivă. Dacă nu mai sunt alte anunțuri, putem trece direct la punctul 5 de pe ordinea de zi, o nouă strategie inovatoare și de perspectivă privind comerțul și investițiile, un aviz proiect de aviz pentru Comisia INTA. În urma comunicării Comisiei Europene publicată în octombrie anul trecut, Comerț pentru toată lumea este un nou document important publicat de Comisia Europeană. Știm că fără comerț și investiții economiile nu pot crește și nici dezvoltarea nu poate avea loc. Această nouă propunere include și aspectele care țin de dezvoltare. Înainte de a da cuvântul domnului Zahradiu din partea ECR, raportorul nostru pentru uh, proiect de avis, Charles Görens, nu știu dacă doriți să luați cuvântul acum. Doamna președinte, ați adresat o întrebare pe care doream eu să o adresez comisiei. De obicei invităm deputații să prezinte Comisia la sfârșitul ședinței. Putem să facem acum? Aveți o întrebare care este prevăzută pe ordinea de zi la sfârșitul reuniunii? Întreb... Este vorba de o întrebare adresată Comisiei în scris, care ați depus în scris. Da? La punctul 19. Nu știu dacă reprezentanții Comisiei sunt pregătiți să vă să răspundă la această întrebare acum. Este mâine, prevăzut între 9 și 10 dimineața. Scuzați-mă, credeam că se face la începutul ședinței, dar oricum sunt de acord. Mâine dimineața între 9 și 10. Deci dacă depuneți întrebarea, veți primi răspunsul mâine. Cer scuze. Dau cuvântul acum domnului Zahradil pentru a ne prezenta proiectul de aviz uh, referitor la comerț și investiții. Vă mulțumesc, doamna președinte. Este o plăcere pentru mine să mă ocup de acest proiect de aviz specific, pentru că eu sunt și membru permanent al Comisiei INTA, deci este foarte bine din această perspectivă să combinăm cele două dimensiuni, să găsim un echilibru între comerț și investiții și dimensiunea dezvoltării, dezvoltării și mai ales în contextul unei noi strategii inovatoare. Am pregătit un proiect de aviz foarte scurt care conține 4 punct, 7 puncte. Mie nu mi se pare că dimensiunea liberului schimb este predominantă, desigur, insist asupra importanței comerțului și, pe scurt, ce veți regăsim proiectul meu de aviz este o insistare asupra rolului uh, jucat de uh, liberul schimb pentru creșterea economică și pentru o dezvoltare durabilă. Salut de asemenea rezultatele conferinței uh, de la OMC de la Doha și insist de asemenea asupra asistenței pentru comerț liber acordată întreprinderilor mici și mijlocii. Aduc aminte că acordurile economice de, partener, de parteneriat economic sunt au importanță deosebită pentru a combate sărăcia pe termen lung și, în ultimul rând, subliniez faptul că, în continuare, corupția reprezintă o problemă în uh, statele în curs de dezvoltare și în statele dezvoltate și și că este necesar să ne ocupăm de problema corupției. Aștept cu nerăbdare orice propuneri, orice amendamente din partea colegilor. Sunt deschis unei uh, dezbateri și sunt convins că vom reuși să ajungem la un acord consensual între noi. Cam atât. Ca introducere, nu doresc să mă lungesc prea mult și Aștept cu nerăbdare dezbaterea viitoare. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru aceste comentarii. Primul care are cuvântul este Paul Rubiș din partea PPE. Aș dori în primul rând să mulțumesc colegului nostru Zahradil pentru că această temă pe viitor uh, va avea o importanță foarte mare știu sigur și știm cu toții acest lucru că există o concurență nu doar în domeniul producției, există o, conc- o concurență și în domeniul consumului. Cele două, um, cele două dimensiuni uh, trebuie să se afle în uh, echilibru pentru a ajunge la o bunăstare. Drept urmare, este important ca cadrul general să fie cel potrivit și tocmai accesul uh, pe piață pentru țările cele mai puțin dezvoltare în zonele europene unde există o mare putere de cumpărare și știm că în Europa se regăsește cea mai mare putere uh, de cumpărare de pe planetă împreună cu America, deci este, ar fi interesant să um, fie oferite serviciile adecvate, care să permită sporirea, creșterea puterii de cumpărare în țările respective. Drept urmare, în cadrul negocierilor din OMC, ar fi important să se țină seama de noile tehnologii în contextul comerțului electronic și al uh, comer- mm, comerțului digital, um, care în uh, statele în curs de dezvoltare reprezintă o mare oportunitate și, desigur, este important ca infrastructura din statele respective să fie consolidată în mod uh, corespunzător. Uh, furnizarea de energie electrică este o premisă fără, fără de care comerțul digital, comerțul electronic nu este posibil și uh, ar fi foarte bine dacă s-ar ajunge la o furnizare de energie electrică din surse regenerabile, energia solară și așa mai departe. În plus, este desigur evident că obiectivele durabile de dezvoltare, în mod special obiectivul durabil de dezvoltare cu numărul 16 este foarte important pentru noi, pentru că trebuie să încercăm să stabilizăm instituțiile uh, statale Corupția este principalul și cel mai grav flagel cu care se confruntă aceste state în curs de dezvoltare, care este un obstacol în fața bunăstării societăților uh, respective. Drept urmare, instrumentele negociate în cadrul conferinței ministeriale a Organizației Mondiale a Comerțului din Nairobi sunt importante mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii și noi trebuie să ne gândim dacă programele dezvoltate pentru regiunile cele mai, uh, uh, cele mai uh, vulnerabile nu ar putea fi extinse și pentru țările cele mai puțin dezvoltate. Mă gândesc la programul Erasmus pentru tinerii antreprenori. Oare nu ar fi o idee ca acesta să fie extins și pentru, pentru a acoperi și statele cele mai puțin dezvoltate? Mă bucură faptul că acest raport este atât de uh, profesionist uh, redactat și uh, cred că reprezintă un mare progres pentru noi. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul Pedro Silva Pereira. Eu queria agradecer Mulțumesc, aș vrea să mulțumesc raportorului, domnul Zahradil, pentru proiect. a realizat uh, ceva constructiv. Mulțumesc uh, pentru intervenția la Comisia de Dezvoltare. E un subiect esențial pentru coerența politicilor uh, pentru dezvoltare. Ținem foarte mult la acest principiu despre care se vorbește mult, dar e în joc aici când vorbim despre strategii comerciale ale Uniunii Europene. Trebuie să recunoaștem că e normal că strategia propusă de comisie, comerț pentru toți, are caracteristici foarte pozitive în ce privește includerea dezvoltării durabile. și Europeană. În ce privește comerțul și investițiile Uniunii Europene. Ceea ce este pozitiv este ce se spune despre politica bazată pe valori, deschisă în uh, chestiunile juridice, ca și problema dezvoltării durabile și a comerțului echitabil. Mă bucur să văd comisia. Uma análise detalhada dos să spună că va efectua o analiză amănunțită a impactului noile, noilor acorduri comerciale în țările mai puțin dezvoltate. Și s-a angajat să lupte împotriva corupției în acordurile comerciale. Și e ceva foarte important. Dar și mai important este ca Comisia să treacă la acțiune și să garanteze alinierea politicii noastre comerciale la obiectivele dezvoltării durabile. În nume personal și în numele socialiștilor, în spirit constructiv, vom propune amendamente legate de avizul comisiei noastre. Trebuie să cerem includerea unor capitole complete de dezvoltare durabilă în acordurile de investiții, dar de asemenea capitole puternice, solide, care să permită sistemele de aplicare și control al aplicării. Capitolul respectiv. Din păcate am constatat că Comisia nu a n a reușit să mențină un nivel ridicat al capitolelor de dezvoltare durabilă în acordurile comerciale. Uneori în acorduri cu statele africane constatăm că se insistă și uneori se ajunge chiar la unii pași înapoi în ce privește nivelul dorit de noi pentru capitolele de dezvoltare durabilă. Deci ce ne dorim e să fie capitole solide care să sublinieze drepturile de mediu sociale și materie de muncă, egalitate de gen, drepturile omului, protecția consumatorului, apoi pentru controlul acestor acorduri trebuie ca structurile de control să funcționeze și să se sublinieze participarea societății civile e un aspect care trebuie menționat în mod expres uh, în avizul comisiei noastre. În al treilea rând, trebuie să cerem să existe un dialog și o consultare extinsă cu țările ACP în legătură cu cadrul post-Cotonou. Strategia Comisiei nu spune nimic în legătură cu aceste condiții post-Cotonou toate acestea au repercusiune asupra politicii comerciale. Un ultim aspect trebuie să avem o asociere între politici comerciale și respectarea pentru eforturile țărilor în curs de dezvoltare care doresc să mărească valoarea adăugată internă a economiei lor pentru a avea o creștere mai mare. Iată marile orientări ale amendamentelor pe care le vom prezenta într-un spirit constructiv pentru ca Comisia să aibă un aviz solid în ce privește politica Uniunii Europene în materie de dezvoltare. Mulțumesc, Charles Mulțumesc. La rândul meu aș vrea să-i mulțumesc uh, colegului raportor Zahradil. În special în aliatul 2 e vorba de aceste sugestii în care sublinează utilitatea politicii comerciale pentru dezvoltarea durabilă, reamintește obiectivele dezvoltării durabile, care au mai multe ținte care ating comerțul în diverse domenii de acțiune. Cred că e alineatul cel mai important. De fapt, nu putem <clears throat> și acționăm ca și când conferința de la Paris și cea de la New York din 2015 n-ar fi avut loc. Aceste două conferințe la care s-au făcut angajamente extrem de importante și angajamente care se pot verifica, în special în ce privește conferința de la Paris, cred că aceste nu putem să pretindem că n-ar fi avut loc aceste două conferințe. Dezvoltare durabilă E vorba de educație, sănătate, muncă, alimentație. Comerțul nu poate să le facă pe toate. Cred că în acest sens suntem de acord. Nu pot, se pot atribui toate virtuțile sau defectele doar comerțului. E doar o politică printre altele. Dar cred că aspectul care trebuie să intereseze pe noi în cadrul acestei strategii e dacă comerțul nu poate să aibă efecte colaterale negative asupra educației, asupra sănătății, a muncii, a alimentației. De altfel avem în avizul Noiser la acord de parteneriat economic cu ECOWAS am formulat unele întrebări, în special pentru a afla care va fi impactul acordului de parteneriat economic asupra securității alimentare în zona comunității statelor din Africa de Vest. E o chestiune importantă și trebuie să se dăm un răspuns, chiar dacă e dificil, trebuie să facem acest lucru. Încă o dată, comerțul nu poate să le facă pe toate, dar cu toate acestea poate să contracareze eforturile întreprinse în alte domenii. Trebuie să fim conștienți de aceste implicații și cred că cu nivelul actual al științelor economice, um, perspectivelor economice, ar trebui să putem să îndrăznim, să solicităm un răspuns din partea celor care negociază sau se ocupă de negociere. Întrebarea mea se adresează în mod direct comisiei și uh, domnului raportor. Mulțumesc, Maria Hoibu. Ja, herzlichen Dank. Vă mulțumesc și din partea verzilor. Vă mulțumim și noi pentru acest proiect de aviz. Regret puțin faptul că riscurile potențiale și uh, impactele negative ale liberalizării comerțului nu sunt, aminta, nu sunt amintite în, în acest proiect de aviz. Nu putem pleca de la premisa că liberalizarea schimburilor comerciale duce în mod automat la combaterea sărăciei și la um, dezechilibrele, la combaterea dezechilibrelor sociale. Nu există o asemenea consecință automată, după cum a spus și Charles Görens, și state care, statele care profită în urma liberalizării schimburilor com- comerciale sunt cele unde uh, econom, a căror economie a fost deschisă în mod treptat și a, care au ținut seama de propriile capacități și de propriile necesități. Apoi, din punctul nostru de vedere, drepturile omului ar trebui să se bucure de o importanță mult mai mare decât acordurile de liber schimb. Nu ce, noi ar trebui să cerem um, norme obligatorii pentru respectarea standardelor muncii, respectarea mediului înconjurător și așa mai departe. Răspunderea socială a societăților comerciale și a principiul, principiul precauției în întregul lanț de creare a valorii ar trebui să fie respectate și ele și în plus, nu ar trebui să ne referim la, um, la norme voluntare, facultative, ci ar trebui să devină obligatorii acest principiu al uh, precauției. Pentru că dacă nu, societățile comerciale, concernele internaționale nu vor fi obligate să respecte aceste principii și normele um, pentru muncă aceste principii trebuie să fie obligatorii pentru toată lumea. Și în plus, avem nevoie de mai bună analiză a impactului uh, generat de aceste acorduri de liber uh, schimb, să înțelegem ce se întâmplă cu um, accesul uh, femeilor, de exemplu, la folosirea terenurilor, trebuie să putem să măsurăm mai bine acest fenomen avem nevoie de o mai bună analiză a impactului a acordurilor de liber schimb încheiate până acum cu statele din uh, vestul Africii. În ceea ce privește noua strategie de comerț, marjele de manevră ale statelor noastre partenere ar trebui să fie mai bine respectate. Avem nevoie de o adevărată strategie care să, se, care să combată uh, Uh, sărăcia și să asigure o dezvoltare durabilă este un punct deosebit de important pentru garantarea uh, siguranței alimentare și vă asigur că o să depunem amendamente în acest sens și sunt convinsă că până la urmă vom reuși să obținem un proiect cât mai pozitiv și vom încerca să ne aducem o contribuție constructivă în acest sens. Mulțumesc, Maria! Nu văd pe altcineva care dorește să ia cuvântul. Am și eu câteva comentarii. Cred că noua strategie privind comerțul la comisie este mult mai bună decât cea anterioară. Vorbește mai mult despre durabilitate, menționează Convenția Organizației Mondiale Internaționale a Muncii, deci este un mare pas înainte din acest punct de vedere și mă bucură cele spuse de raportor în alineatul 5, la punctul 5, că trebuie să sprijinim mai mult întreprinderile mici și mijlocii, uh, statele în curs de dezvoltare să ajungă în situația în care să uh, devină adevărați uh, parteneri într-un liber schimb. Săptămâna trecută am discutat despre subiectul uh, cooperării intraregionale în Africa de Vest. Ne-am întâlnit cu reprezentanța unor societăți comerciale care deja participă la acest uh, comerț intraregional, deci tot mai multe state din uh, centrul și vestul Africii devin state cu care există venituri medii, ceea ce este un lucru foarte bun. Sunt de acord cu Charles Gorens, trebuie să considerăm mai mult aspectul dezvoltării durabile. Eu salut capitolul 4 din propunerea Comisiei, din noua strategie a Comisiei. Eu cred că o să depun un amendament scurt prin care uh, salut uh, tocmai această secțiune și cele spuse vis-a-vis -vis de lanțul de valoare durabilă la uh, punctul 4.4 din strategia propusă de comisie, schemă de comerț uh, echitabil. Acestea sunt uh, un exemplu despre cum uh, comerțul poate avea un impact pozitiv asupra producătorilor și consumatorilor din statele în curs de dezvoltare. Președinția luxemburgheză s-a implicat foarte mult în în acest domeniu în ultimele șase luni și ștafeta a fost preluată și este continuată acum de președinția olandeză. Deci voi depune un uh, amendament în legătură cu aceste scheme de comerț echitabil pentru că ele uh, subliniază importanța cooperării internaționale. Aș dori să invit pe colegi să citească noua strategie uh, pentru comerț a Comisiei Europene. Mi se pare un document foarte bun care, dacă va fi pus în, uh, transpus în mod adecvat, va reprezenta un mare pas înainte pentru Uniunea Europeană. Cred că nimeni altcineva nu mai dorește să ia cuvântul. Domnul Volpac, din partea DigiTrade, este alături și încă o persoană din partea DigiDesco, și prezenta înainte de a lua cuvântul. DigiTrade. Um... Mulțumesc din partea DigiTrade. E întotdeauna o plăcere deosebită să venim în Parlament, mai ales când documentul realizat de noi eh, primește laude așa cum s-a întâmplat acum aici, poate foarte pe scurt și în continuarea discuției care se ținut ieri eh, la Comisia Inta în cu documentul de lucru, principalele elemente, după cum am menționat mulți membri, este să încercăm să recunoaștem contextul mai politic în care se discută politica comercială. Am aflat foarte multe din activitățile acestui Parlament, în special și discuția mai de ansamblu pe care o vedem și, în al doilea rând, să încercăm să găsim căi pentru o mai mare implicare, nu doar a celor care influențează politica, ci și în implementarea politicii, după cum tocmai sublinia doamna președintă. Și deci, poate în legătură cu aceasta am ascultat cu atenție observațiile domnului Zafradil, domnul raportor, și se bazează pe liniile principale ale discuției de ieri de la Inter, dar și ale comunicării în sine. Nu vreau să parcurg toate punctele, dar am uh, reținut ce a spus despre legătura între comerț și corupție și rezultatul uh, reuniunii de la Nairobi, care trebuie să fie avut în vedere unele documente din acest lanț de producție s-au întâmplat înainte de a avea rezultatul de la Nairobi sau ca acesta să poată fi aplicat. Și domnul Rubic uh, spune niște lucruri pe care am ținut în legătură cu observațiile domnului Pereira. Valoarea în cuvânt cheie sau valorile pe care le-am utilizat în această comunicare. Deci activitatea menționată în legătură cu grupurile de monitorizare corespund și cu valorile și cu punctele de implementare ale ce încercăm noi să facem în continuare în legătură cu aspectul la care se referi domnul Görens la pagina 25, cel puțin în varianta engleză a textului. Prima liniuță de acolo spune și Comisia va lucra cu partenerii africani pentru a se asigura că e o aplicare cu structuri și mecanisme solide care contribuie la um, realizarea statului de drept a reformelor. Deci tratăm cu seriozitate ideea de a implementa aceste acorduri comerciale. E suficient de dificil să caz de acord, dar implementarea, odată ce au fost convenite, e ceva ce trebuie să se desfășoare în mai bune condiții. Un întreg proiect la DigiTrade, parteneriat pentru implementare, care se bazează pe un model în zonele de acces la piață, într-un domeniu mai comercial în care încercăm să lucrăm de aproape cu domeniul de afaceri, în domeniul dezvoltării și cu ONG-uri din țări terțe, deci încercăm să facem aceste lucruri. Vă mulțumesc pentru uh, complimente legate de capitolul 4. Mulțumesc. Doamna Coci de la DigiDev este aici? Sau domnul, da, mulțumesc foarte pe scurt. Colegul meu a făcut principalele comentarii. Aș vrea doar să mă refer la câteva aspecte. Comerțul și dezvoltarea a făcut parte din politica europeană de ceva timp. Marea diferență, aș spune, este acum trei sau patru ani am avut două documente separate de politică, unul legat de politica comercială și altul în legătură cu comerț și dezvoltare, iar aici am făcut un pas suplimentar sublin legătura strânsă dintre cele două. Deci sunt de acord, doamnă președinte, cu aprecierea legată de progresele făcute în această direcție și apoi sunt unele îngrijorări exprimate astăzi de către diversi membri ai acestei comisii. Ați sprijinit, desigur, includerea poate a câtorva mai multe trimiteri la politici importante care trebuie să fie coerente cu politica comercială, dar a subliniat de asemenea că acele politici sunt deja menționate în comunicare. Mă refer, de exemplu, la educație, la sănătate, aspecte de reglementare, schimbări climatice, drepturi eh, ale omului, drepturi ale muncii. E bine să le vedem în avizul acestei comisii, dar vă atrage atenția asupra faptului că toate sunt menționate în comunicarea comisiei. Deci dacă trebuie să facă modificări în acest sens, cred că ar fi ușor de găsit o bază în documentul comisiei. Mulțumesc. Mulțumesc. Revenim acum la raportor, domnul Zahradin. Da, doamnă președinte. Nu a mai rămas mult de spus. Aș vrea să le mulțumesc tuturor colegilor pentru observații. Sunt de acord cu majoritatea acestora nu chiar cu toate, dar cu majoritatea și sper că vom putea să găsim căi reciproc acceptabile pentru ca proiectul de aviz să se finalizeze. Câteva cuvinte rapid, poate în legătură cu un anumit uh, alinat care menționează uh, acordul de liber schimb cu Vietnamul, pentru că am fost și raportor permanent uh, în legătură cu acest acord de liber schimb cu Vietnamul. un exemplu foarte bun legat de integrarea unei țări care a fost considerată ca fiind foarte săracă într-o schemă de comerț global, care aceste vie este punctul final, ar putea să o ajute să se dezvolte, să crească și să ajungă în doar două decenii o țară cu venit mediu. Iată de ce am menționat acest lucru și cred că e și un model de urmat și se va adăuga drept amendament. Cam atât deocamdată și aștept cu interes să cooperăm în continuare cu toți colegii. Mulțumesc foarte mult! Thank you very, thank you very much. Mulțumesc foarte mult! termenul pentru amendamente mâine la ora 6, deci nu mai avem prea mult timp, nu mai aveți timp uh, pentru depunerea de amendamente, dar vă rog foarte mult, uh, trebuie să fim pregătiți pentru votul la Comisia ITRE, este un subiect foarte inta Comisiei, deci este foarte important. Mulțumim foarte mult raportorului. E important și pentru Comisia INTA pentru că puteți continua cu um, apărarea poziției noastre la INTA. Trecem acum la punctul 6, dragi colegi, un uh, subiect foarte important, fondul fiduciar al Uniunii Europene pentru Africa, implicațiile pentru dezvoltare și ajutor umanitar, e un subiect dezbătut în mass media. Uh, nu avem un text astăzi, avem uh, doar un schimb de opinii cu domnul raportor, uh, domnul Corau, Vă vom asculta și vom pregăti raportul care urmează să fie discutat ulterior. Aș dori să vă reamintesc că este vorba de un subiect foarte delicat, foarte important. Uh, aspectele financiare și bugetare sunt foarte delicate și de aceea Comisia de Bugete uh, e asociată la activitatea noastră. Nu știu dacă colegii au sosit, dar în orice caz uh, sunt, uh, e comisia asociată și bineînțeles uh, că acest subiect are legătură directă și cu migrația. Mâine la ora 10 avem o audiere cu privire la migrația și sigur va fi invocat și acest subiect al Fondului Fiduciar pentru Africa. Vom vedea cum trebuie să funcționeze, ce se va întâmpla. Deci, iată, subiecte arzătoare la ordinea de zilei. Fără a mai pierde timpul, îi dau cuvântul domnului raportor pentru prezentare. Ignațiu, ai cuvântul. Mulțumesc. Fondul fiduciar al Uniunii Europene pentru Africa, semnat de către președintele Juncker, împreună cu 27 de state membre și Norvegia și Uh, Elveția a fost lansat la, la Valeta în uh, noiembrie 2015 de către parteneri europeni și uh, africani. Scopul acestui fond este să ajute stabilirea stabilității în regiune și să Uh, gestioneze mai bine fluxurile migratorii. Trebuie de asemenea să uh, combată cauzele pentru uh, destabilizare și migrație ilegală prin crearea unor oportunități egale de dezvoltare și pentru securitate. Acest fond adună um, resurse de la donatorii diferiți pentru a permite Uniunii Europene să aibă o reacție rapidă, mai ales în situații de urgență. Fondul fiduciar Uh, trebuie să ofere asistență mai multor uh, țări din Africa care sunt foarte fragile și care sunt afectate de către uh, migrație și care ar putea să tragă foloase despre urma acestui fond țările vecine din Africa, ale țărilor eligibile, pot să beneficieze de la caz la caz de către produse, de către, pentru proiecte finanțate de fondul fiduciar pentru a face față uh, provocărilor uh, transfrontaliere. Um, de asemenea, și țările de origine, de tranzit și de destinație trebuie să fie vizate. Uh, fondul vizează cinci priorități. În primul rând, în primul rând migrația, migrația legală, mobilitatea, prevenirea migrației ilegale, readmiterea și reintegrarea. Comisia are la dispoziție instrumente care totalizează 1,8 miliarde de euro și, de asemenea, statele membre s-au angajat și azonatori uh, să aducă fonduri suplimentare. Fondul uh, vine pe lângă Fondul European de uh, Asistență Uh, și uh, suma totală este de 10 miliarde de euro promiși până în 2020 pentru a finanța uh, proiecte de dezvoltare durabilă. În ceea ce privește alocațiile financiare, ele vizează trei faze, deci promisiune, angajamente și așa cum s-a spus în legătură cu fondurile fiduciare precedente, se fac uh, foarte multe promisiuni, dar se trece mai puțin de la vorbe la, sau de la promisiuni la fapte. Uh, însă uh, acest fond, dacă este bine folosit, va crește vizibilitatea statelor europene și Uniunii Europene. Trebuie ca angajamentele pentru dezvoltare 0,07% să fie onorate acest raport încearcă să exercite presiune asupra statelor membre pentru ca ele să își respecte angajamentele. Uh, alocarea financiară va proveni uh, din Fondul European de Dezvoltare cu numărul 11 uh, și apoi vor mai exista și fonduri din alte programe pentru Africa Centrală și de Est. De asemenea, va fi folosit și instrumentul de cooperare pentru dezvoltare. Din cele 1,8 miliarde de euro, doar unul din uh, rezerva de la Fondul European de Dezvoltare va fi, uh, un miliard va fi folosit. Având în vedere situația actuală, este foarte important ca aceste uh, linii financiare să fie aprovizionate pentru ca fondul respectiv să fie folosit, mai ales în uh, scopul său inițial, dezvoltarea. Uh, folosirea uh, Fed pentru a finanța acest fond fiduciar va avea un um, impact asupra uh, țărilor beneficiare din Africa care nu sunt vizate de către acest fond fiduciar. Uh, scopul e să ajutăm țările cele mai sărace și care uh, nu au niciun fel de acces la surse, alte surse de finanțare în pofida a unor um, obiective clare, deci a obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, Uh, ajutorul acordat acestor, acestor țări uh, este cel mai mic în ultimii 10 ani. Țările donatoare ar trebui să se asigure faptul că ajutoarele nu sunt uh, deturnate de la, sau nu sunt luate de la țările cele mai sărace datorită crizei actuale, mai ales criza refugiaților. Trebuie ca uh, ajutorul pentru dezvoltare să fie atins, de deci ce promisiunile de 0,7% să fie, să fie respectate. În ceea ce privește societatea civilă, rolul societății civile și ONG-urilor, Fondul fiduciar pentru Africa va viza consolidarea și îmbunătățirea serviciilor la nivel local de sănătate, educație, ă, alimentație și guvernanță. Mai mult, ă, societatea civilă, ONG-urile, ONG-urile internaționale ar trebui să aibă un rol foarte important de jucat pentru a face față cauzelor um, um, care duc la sărăcie. Trebuie să uh, fondăm uh, sau să finanțăm și uh, proiecte la fața locului care să aibă efecte pozitive, mai ales asupra unor domenii precum sănătatea și educația. S-a dovedit că serviciile de sănătate duc la servicii mai echitabile și mai durabile populației uh, în general. În ceea ce privește transparența, proiectele care vor fi finanțate de către Fondul Fiduciar pentru Africa pot include elemente care nu, consideră, care nu țin cont de asistența pentru dezvoltare, de exemplu controlul la frontiere și uh, consolidarea capacității în țări care uh, încearcă să um, uh, controleze fluxul de uh, migrație. În conformitate cu articolul 208 din Tratatul de la Lisabona, scopul uh, final al uh, politicilor de dezvoltare Uniunii Europene trebuie să fie reducerea și eradicarea sărăciei. În timp ce fondul respectiv va folosi aceste uh, resurse uh, din ajutoare pentru dezvoltare, uh, scopul nostru este uh, să um, uh, uh, Uh, ducă la controlul uh, fluxurilor de migrație. Deci trebuie să facem, face o, să facem o diferență între ajutorul pentru dezvoltare și fondul fiduciar pentru Africa. Uh, se va submina progresul obținut um, prin adoptarea noilor obiective adoptate la nivel global. Uniunea Europeană trebuie Uh, să intervină din, în două domenii. În primul rând, uh, Uniunea Europeană trebuie să-și respecte angajamentele și, pe de altă parte, Uniunea Europeană trebuie să aibă mai multă coerență și consecvență în politicile de dezvoltare mai ales să țină cont de angajamentele de la acordul de la Cotonou. Fondul fiduciar trebuie să țină cont și de principiul dezvoltării durabile și trebuie să evităm o contradicție. Fondul uh, face un amestec între uh, securitate și obiectivele de dezvoltare, poliție și uh, migrația internă, fără o strategie clară. Regulile și criteriile care guvernează proiectele finanțate de către fondul fiduciar trebuie să respecte valorile fundamentale europene și, în acest sens, uh, cooperarea și uh, controlele la frontiere, combaterea securității, uh, combaterea migrației ilegale ar trebui să conțină prevederi specifice pentru a ne asigura că statul de drept și drepturile omului sunt respectate, mai ales drepturile copiilor, drepturilor minorităților și uh, alte grupuri vulnerabile afectate. Mai am câteva cuvinte de spus în legătură cu obiectivele și mi-apropii de sfârșit având în vedere lipsa totală de claritate în obiectivele fondului fiduciar, lipsa, având în vedere lipsa de solidaritate și consens între statele membre și având în vedere dorința de a atinge obiective de securitate, trebuie să acordăm mai multă atenție pentru a verifica felul în care fondurile sunt folosite și ce face sau ce finanțează Uniunea Europeană prin intermediul acestui fond fiduciar pentru Africa. Parlamentul European ar trebui să fie uh, informat în mod detaliat în legătură cu acțiunile luate de către stat, Uniunea Europeană și de către statele, mem- uh, statele africane în uh, cheltuirea acestor bani implicarea Parlamentului European ar trebui să ducă la o raportare mai uh, sistematică de către Comisie în legătură cu felul în care fondul fiduciar este uh, folosit pentru uh, ca ea să își îndeplinească rolul de organism de verificare. Societatea civilă ar trebui să fie și implicată în faza de implementare. În aceeași ordine de idei trebuie să acordăm felul în care prevederile fondului uh, fiduciar sunt puse în aplicare. Mă refer mai ales la punerea în aplicare a prevederii cu privire la crearea hot sporturilor, distribuirea, uh, retrimiterea acasă, angajamentele financiare ale statelor membre uh, trebuie să fie verificate și de asemenea trebuie ca drepturile omului să fie respectate. Politicile europene în acest domeniu ar trebui să vizeze mai ales combaterea cauzelor principale ale migrației Trebuie să vizăm o dezvoltare uh, economică, de asemenea stabilitate, să organizăm uh, o migrație legală, de asemenea să acordăm uh, protecție migranților, solicitanților de azil, uh, grupurilor vulnerabile. Trebuie să evităm exploatarea migranților și să cooperăm mai strâns pentru a îmbunătăți cooperarea cu privire la uh, returnare și readmitere. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult uh, pentru această prezentare. Domnul Venta, numele PP, este primul vorbitor. Pani Przewodnicząca, jako sprawozdawca cień z ramienia grupy EPLL chciałbym oczywiście podziękować. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc raportorului, numele grupului PP, aș dori să-i mulțumesc domnului Corao pentru cooperarea și pe, pentru oportunitățile pe care le avem pentru acest schimb de vederi. Fondul fiduciar pentru Africa poate să devină un instrument cheie care să încurajeze țările Uh, africane să coopereze mai bine, mai ales în domeniul migrației. Trebuie să ne asigurăm că stabilitatea și dezvoltarea uh, sunt uh, aspecte primordiale. Și nu cred că ar trebui să ne limităm la acest obiectiv limitat care este restrângerea migrației. Trebuie să mergem mai departe. De asemenea, Uh, participarea pe picior de egalitate a țărilor uh, vizate de acest fond fiduciar trebuie să fie asigurate. Contribuția statelor membre uh, la acest fond este foarte slabă și nu reflectă angajamentele pe care le-au făcut deja. Pe de altă parte însă, țările africane trebuie să se asigure că își respectă și ele angajamentele. Ajutorul trebuie să depindă decoperarea acestor țări uh, din Africa. Aceste regiuni însă sunt, uh, să nu uităm, uh, unele din regiunile, se află în regiunile cele mai instabile din lume și unul dintre obiectivele acestui fond fiduciar este să combată cauzele care au creat această instabilitate. Trebuie să punem acces, accent mai ales pe construirea capacității, de exemplu, pentru a ă, potența ă, efectele activității noastre, pentru a ne asigura că se asigură ă, stabilitate și pace în regiunea respectivă. Trebuie să încurajăm, de asemenea, și dezvoltarea la nivel local pentru a descuraja instabilitatea în regiunile respective. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că se asigură și principiul complementarității. Mulțumesc. Enrique Guerreiro. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Corao și aș dori să-i urez succes nu numai pentru acest raport, ci și uh, pentru Uh, că uh, ceea ce nu, nu e foarte uh, ușor de evaluat uh, prezentarea uh, pe care a făcut-o și din punct de vedere uh, politic. Cred că domnește un adevărat consens, respectiv că uh, e nevoie de acest ajutor umanitar în Africa, dar că trebuie să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor și a promisiunilor noastre de exemplu, acest fond fiduciar pentru Africa care permite o mai multă flexibilitate și deci ar putea să fie un instrument foarte uh, valabil, dar trebuie de asemenea ca acest instrument să respecte trei condiții. Și aici aș dori să uh, fiu foarte subțint. În primul rând, acest instrument nu trebuie să înlocuiască alte inițiative care uh, au fost finanțate înainte. Deci nu, ideea nu este să mutăm banii dintr-un fond în altul, pentru că Uh, vom uh, dova prin acest fond uh, de dovadă, vom da dovadă de mai multă flexibilitate, dar asta nu înseamnă neapărat că vom rezolva toate problemele peste noapte. Apoi, banii care vizau inițial dezvoltarea nu trebuie să fie deturnați și alocați altor activități, schimbând astfel perspectiva noastră în ceea ce privește dezvoltării. Să folosim banii, de exemplu, pentru a proteja granițele nu asta înseamnă dezvoltare. Și cred că e un aspect foarte important și trebuie să fim uh, cât mai vigilenți. În al treilea rând, cred că Parlamentul trebuie să fie constant informat în legătură cu felul în care acești bani sunt folosiți și, de asemenea, trebuie să aibă și posibilitatea să exercite controlul democratic să știm ce se face cu uh, aceste fonduri fiduciare. Deci, în final, aș spune că sunt pentru acest uh, fond, dar uh, trebuie ca fondul să fie finanțat uh, din fonduri suplimentare, să nu fie luați banii de la fondul pentru dezvoltare și aici trebuie să spun că contribuția anunțată de către statele membre este dezamăgitoare. Fondurile Uh, de, fondul uh, nu trebuie să financeze activități care, uh, de fapt, ar trebui să fie activități de dezvoltare și apoi cred că Parlamentul European trebuie să aibă posibilitatea să controleze acești fondul, felul în care acești bani sunt cheltuiți. Și, dacă nu, sprijin și abordarea și raportul domnului Corau. Mulțumesc, domnul Deva, acum. I'd like to congratulate Mr. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-l felicit pe domnul Corau pentru un raport excelent. Fondurile fiduciare au fost folosite foarte mult în uh, perioada de, duc aminte de perioada imediat după tsunamiul din Asia în care s-a creat un asemenea fond uh, fiduciar care a permis oferirea de asistență celor care au avut mult de suferit și au pierdut casele, familiile și oamenii la care, persoanele la care țineau. Pentru prima dată, după o perioadă lungă de timp, comunitatea internațională, statele membre ale Uniunii Europene, populația Uniunii Europene fac o legătură între propria, secu- propria securitate de bunăstarea și securitatea celor care trăiesc în uh, țările sărace perioadă lungă de timp această legătură nu a fost vizibilă, cu excepția celor care făceau parte din această comisie pentru dezvoltarea ale a Parlamentului European. Am fost uh, întrebați de mulți de ce dăm acești bani săracilor din țările mai, din țările mai puțin dezvoltate. Niciodată nu au înțeles această legătură, că dacă nu uh, creăm stabilitate în statele vecine cu noi, dacă nu creăm bunăstare, siguranță pentru săracii din statele în curs de dezvoltare, noi vom avea până la urmă probleme. Unii prieteni de-ai mei din Partidul Conservator uh, uh, spuneau că, că singurul argument pentru bunăstarea, sprijinirea bunăstarea celor care trăiesc în țările sărace ar fi că aceștia la un moment dat vor deveni adevărați parteneri pentru un uh, comerț. Însă, niciodată nu s-au gândit că dacă situația continuă fără bunăstare și așa mai departe, la un moment dat vor porni de acolo și se vor îndrepta înspre Europa. Și această idee a ajuns în dezbaterea politică în ultima perioadă doar de curând. Legătura aceasta crucială între dezvoltare și securitate, între dezvoltare și imigrație în masă, a devenit dintr-o dată de mare actualitate în dezbaterea politică din Europa, ceea ce, doamne președinte, ne dă o oportunitate, o oportunitate importantă pentru a face ceea ce ne-am uh, dorit dintotdeauna prin intermediul uh, uh, obiectivelor de dezvoltare durabilă, de exemplu, dar chiar și mai mult să creăm capacitățile necesare în aceste state sărace, astfel încât cetățenii acestora să nu mai depindă de pomenile date de noi, să nu mai trebuiască să-și părăsească țările, ci să se dezvolte singur. Tocmai, tocmai de aceea acest fond fiduciar nu trebuie să fie considerat ca fiind un uh, bandaj care leagă în mod provizoriu, temporar, o rană, așa cum se întâmpla în trecut, ci trebuie să aibă o natură mai durabilă, pentru că aceste fonduri uh, fiduciare pot deveni motoare reale care să ducă la dezvoltare durabilă în statele respective. Nu știu dacă cei care se ocupă de aceste fonduri, gestionează aceste fonduri fiduciare, au, pos- au abilitățile de a face acest lucru, au fond, dispun de fondurile necesare pentru acest lucru sau, până la urmă, va fi vorba doar de o bandajare temporară a unei răni sângerândă. Mulțumesc, Charles Gărâns. Merci. Tout en... Mulțumesc. Felicitându-l pe vecinul de aici, care a făcut o treabă excelentă, am continuat niște întrebări de fond. Mă întreb în legătură cu plusvaloarea pe care o reprezintă acest instrument, pe care Comisia, în primele comentarii, l-a prezentat ca fiind un instrument mai flexibil, un instrument mai flexibil care se permite să plătească mai ușor uh, fondurile, respectând regulile de executare în vigoare pentru comisie. Deci ori putem să facem lucrurile acestea deja cu regulile existente, ori trebuie să mi se explice pentru ce motiv să se recurgă la acest instrument. În al doilea rând, domnul raportor a spus că acest instrument e destinat lupta împotriva instabilității în regiunea din nordul Africii. Foarte bine. Apoi se referă la intervenții în sistemul învățământului, sănătății, securității și pentru însoțirea migrației. În ce privește educația, cred că toate instrumentele există. În ce privește sănătatea, cred că există toate instrumentele. În ce privește securitatea, cred că aici există provocări extrem de mari și provocări noi. Cine organizează culegile de informații în Mali? Maliul are capacitatea de a face față exigențelor în acest domeniu? Cred că Franța ajută această țară. Care e rolul Uniunii Europene acum? Și aceste țări se vor confrunta timp de 20 de ani cu aceste exigențe. Nu dispun de mijloacele necesare. Și mijloacele care trebuie să fie consacrate sunt în concurență directă cu banii rezervați pentru dezvoltare. În ce privește migrația, ce vrem să însoțim sau să ajutăm în materie de migrație? Este migrația care se face în interiorul regiunii, din Mali în Burkina Faso, din Benin în Togo, din coasta de Fildeș în Senegal. Această migrație intraregională vrem să o ajutăm sau vrem să luptăm împotriva migrației către țările noastre. Cred că trebuie să fim foarte clari în ce privește obiectivele. Dacă vrem să prevenim migrația către țările noastre, trebuie evident să intervenim în educație, sănătate și în celelalte componente ale dezvoltării omenești. În al treilea rând, mă întreb în legătură cu instrumentele și partenerii care trebuie să fie abordați în acest domeniu. Cine ne sunt partenerii? Instrumentul financiar, acest uh, trust uh, sau fond fiduciar, trust fund în engleză, va fi adresat individual statelor sau se va recurge la un partener regional, în cazul concret uh, Organizația Economică a Statelor Africane de Vest, SDAO în abreviere. Aceasta, această organizație are o comisie și e structurată astfel încât să se ocupe cel puțin teoretic de toate nevoile. Se pune întrebarea dacă organizația respectivă n-ar fi oare partenerul ideal și aș merge atât de departe să întreb dacă această organizație e partenerul ideal, n-am putea oare să avem uh, abordarea cu ajutorul bugetar mai degrabă decât să înființăm un fond fiduciar care trebuie gestionat de cei mai buni specialiști și o să blocheze unele energii de la Comisia Europeană. E un proiect, dacă se grefează pe ceva, pe ce există deja, va utiliza niște resurse umane esențiale. Dar întrebarea care se pune este dacă nu avem încredere în această organizație regională. De ce să nu avem încredere în ea, care deja are parteneriate strategice cu Comisia Europeană, cu Uniunea Europeană? sau vrem să o scurt-circuităm? Cred că e un test de credibilitate pentru ce se va pune pe picioare în Africa. Și, între altele, o să spun că această organizație a, um, a, face cu Comisia exact ceva copie la Indigo cu ce facem noi și toate structurile se înrudesc cu cele pe care le avem noi. În ce privește intervenția de stabilizare și pace, instrumentul, partenerul nostru, va fi Uniunea Africană care primește deja bani din Fondul European de Dezvoltare, în special pentru acele facilități pentru pace. Cred că există întregul evantai de parteneri posibil, de instrumente deja existente și alte instrumente. Toate aceste elemente trebuie să fie clarificate. Și un ultim aspect, mă întreb dacă nu este oare și sunt convins că nu e intenția comisiei, nici a președintului său, dar când văd, și am spus-o, cred, de nenumărate ori în această comisie, când văd <clears throat> nervozitatea cu care statele membre își anunță contribuția, <clears throat> e mai mult ceva care ține de homeopatie decât să răspundă angajamentelor făcute la La Valeta, la summitul Uniunii Europene cu Uniunea Africană. Banii Um, dați de Uniunea Europeană o să fie epuizați. O să fie luați din rezerva fondului european, nu sunt bani noi. Banii pe care vor anunța statele membre și pot să jur că sunt bani care au fost deja prevăzuți în buget și incluși în contribuțiile statelor membre în numele de ajutor public pentru dezvoltare. Deci, nu va veni nici măcar o centimă de bani noi singura valoare adăugată din punct de vedere al încasărilor ar putea să vină din Norvegia și Elveția, care se vor asocia la acest efort. Deci cred că trebuie să uh, știm cum stau lucrurile. Și rămâne poziția de fond, Uniunea Europeană, care nu face nimic prin statele sale membre sau măcar unele dintre ele și uh, scot din această critică Regatul Unit, care a ajuns la 0,7%. Cred că trebuie să aducem un omagiu Marii Britanii pentru că a reușit să facă. E singura țară care din 2004 a reușit să-și uh, respecte promisiunea de ajutor public pentru dezvoltare. Dacă toate țările ar fi la acest nivel, ar mai trebui să înființăm sau inventăm un fond fiduciar, nici să creăm instrumente noi. Am putea să ne concentrăm pe consolidarea structurilor deja existente, dar dacă nu funcționează, trebuie să spunem că nu funcționează și atunci fondul fiduciar, din acest punct de vedere, ar fi un revelator al unui foarte mare eșec. Heidi Hautala. Mulțumesc, do Hai, uh, doamna Hautala. Vă mulțumesc, doamna președintă. Cred că noi cerem că reparăm principiile sănătoase ale politicii de dezvoltare și eficacității acestei politici, trebuie să privim cu foarte critic acest instrument. Este greu să îi te opui, însă trebuie să spunem foarte clar că, de fapt, prin acest fond fiduciar încercăm să dăm impresia că tratăm cu toată seriozitatea criza refugiaților și prin fondul fiduciar încercăm să rezolvăm uh, motivele care stau la baza uh, acestei crize a, a refugiaților. Nu cred că situația este atât de roză, ci este o consecință natura, naturală, consecință a reacției politicienilor la o criză. Nu este nimic mai mult. Sunt foarte sceptică față de noul discurs uh, referitor la legătura între dezvoltare și securitate. Este clar pentru toată lumea că nu există o dezvoltare pentru securitate și nu există securitate fără uh, dezvoltare. Și acum discutăm despre luarea fondurilor de la asistența pentru dezvoltare pentru a rezolva criza migrațională și cauzele acestei crize. Deci haideți să nu întărim uh, calul. Chiar dacă Uniunea Europeană a fost cel mai mare și este cel mai mare donator de pe planetă, nu a reușit să facă nimic pentru a rezolva cauzele um, care stau la mm, începutul acestui fenomen um, migrațional și acum suntem în situația în care incendiul a început și nu îl mai putem stinge. Trebuie să evităm pericolul fragmentării asistenței, să direcționăm aceste fonduri înspre așa numite, între ghilimele, scopuri uh, de securitate și trebuie să ne opunem acestor idei. Aș adăuga un lucru menționat deja de uh, raportorul nostru, folosirea uh, nu se recurge la o procedură de monitorizare. Deci mă întreb cum ne vom asigura că toate aceste principii vor fi urmate, respectate? Ignacio a menționat că cerința adresată Comisiei Europene de a raporta este um, lipsește cu desăvârșire, aproape datorită lipsei unei proceduri de monitorizare. Mă mulțumește deloc uh, acest lucru și în acest moment în care foarte multe state membre își reduc bugetul pentru asistență pentru dezvoltare, eu nu pot fi păcălită de această idee. Însă aceasta este situația, nu știu ce putem face altceva. Da, doamna președinte, doamna președinte, guvernele cer mai multe lucruri făcute fără a putea, fără a pune la dispoziție resursele financiare necesare. Toți ministrii uh, de dezvoltare spun că trebuie să facem mai multe lucruri, însă ministrii de finanțe nu le pun la dispoziție fonduri suplimentare. Domnul Vers, Didier Vers de la Digi Defco este, este prezent. Nu știu dacă doriți să luați cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru raport și pentru uh, feedback-ul dat de domnul raportor niște reacții din partea mea și câteva răspunsuri pentru a spune primul rând și pentru a, pentru a asigura Comisia pentru Dezvoltare că a, se vor respecta angajamentele. E, toate acțiunile care se vor desfășura în cadrul acestui fond fiduciar vor fi în legătură cu codurile pentru dezvoltare. Cred că e ceva important, chiar dacă există border management sau subiecte legate de securitate, se va face cu respectarea codurilor uh, în vigoare. În ce privește subiectul legat de contribuția statelor membre, Comisia evident că nu poate decât să fie de acord. Am fi dorit să avem contribuții și o să spun uh, niște contribuții nehomeopatice. Am fi încântați dacă ar fi mai multe fonduri. Din partea Comisiei Europene revine sarcina să demonstreze că sunt posibile rezultate și că vom fi capabili să avem rezultate ca să obținem fonduri mai multe și poate vedem în mod uh, pozitiv și dacă reușește acest fond fiduciar vom avea și fonduri suplimentare. Vreau să intervin și în legătură cu faptul că acest fond fiduciar nu e consacrat ajutorului umanitar, ci un fond de dezvoltare. Nu e vorba de ajutor umanitar. Colegii de la ajutor umanitar dispun de instrumente specifice, chiar dacă se prevede că o anumită sumă de la DGECO să se transfere. Vorba de sume legate de reziliență care s-ar transfera în acest fond. Acest fond e un instrument de punere în aplicare, nu instrument financiar nou, ci e unul de aplicare, care e <clears throat> alimentat de mai multe instrumente financiare. Cred că un alt aspect care trebuie subliniat, am reușit să creăm un fond fiduciar care va fi finanțat de fonduri de la DGNIR, Fondul European de Dezvoltare, BCI, DG ECO și în aceste instituții și direcțiile generale ale Comisiei Europene e o posibilitate de a avea un fond mai global care să se ocupe de o cauză comună în Africa și în special în Africa de Vest, în cornul Africii și în Africa de Nord. Domnul Găranț a vorbit de valoarea adăugată acestui fond fiduciar și flexibilitatea dată. Desigur că vom respecta reguli și regulamentul financiar. Acestea fiind spuse, acest fond fiduciar e unul de aplicare. Decizia cu privire la proiecte se face mult mai rapid, de fapt, pentru că fondul fiduciar a trecut deja la comitetul FED și vom putea decide proiecte în funcție de nevoi. E adevărat astăzi că migrația este în centru și e vorba de a ne ocupa de cauzele profunde ale migrației, ceva care se face pe termen îndelungat, dar dacă luăm, de exemplu, acordurile de pace din Mali, era uneori greu să avem proiecte rapid care să arate care sunt roadele păcii. Cu acest instrument am putea reacționa mai rapid la proiecte și decizii legate de proiecte. În ce privește organizația de acolo, există 200 milioane de euro care sunt luate din programul orientativ regional din Africa de Vest, de acord cu organizația din uh, Africa de Vest, care e implicată în comitetul operațional uh, al fondului fiduciar, n-au uh, <clears throat> drept de vot, ci doar ca donator, știu deci, că regulamentul financiar nu permite acest lucru, dar sunt pe deplin implicați și acum două săptămâni, când am luat legătura ultima dată cu ei, vor să se asigure că activitățile finanțate prin fondul financiar să aibă cel puțin echivalentul acesta prevăzut pentru programul orientativ regional în cadrul, deci 200 de milioane de euro pentru Africa de Vest care vin din programul orientativ regional. În ce privește Uniunea Africană, nu e instrument care să facă concurență Uniunii Africane sau lui African Peace Facility pe care îl avem cu ei. Din potrivă, vrem ca acesta să fie coerent și cu Organizația Uniunii Africane și cu Facilitatea pentru Pace. Așa am construit instrumentul. E un instrument care se va adăuga, ci nu va înlocui, ci va veni pe lângă ajutoarele bilaterale și mai specifice, cum ar fi uh, facilitatea pentru pace în Africa, dar va da o anumită facilitate în decizie legată de proiecte și în subiecte. În sensul că trebuie să recunoaștem că în programele orientative naționale, <clears throat> crearea de locuri de muncă sau migrație nu sunt decât rar uh, <clears throat> scos în evidență. La fel de mult ca și migrația, așa cum dorim noi în acest fond fiduciar. E complementaritatea pe care vrem să o dăm cu o flexibilitate în procesul decizional. O să mă opresc aici, aș putea să mă alungesc cu vorba, dar vreau să vă asigur că respectarea codurilor DAC este una dintre prioritățile de la DGNDEFCO. Da, vă reveni la această temă peste un minut. Domnul Frunzurică. Sarcina mea este de a prezenta poziția colegului nostru Arnel Litz care nu este prezent astăzi. domnul este raportor din umbră și așteptam să-mi dați cuvântul și mi-am dat seama că nu, nu ați știut că reprezint pe domnul Arneliț. Doamna președinte, aș propune, pentru că Enrique Guerrero luase cuvântul și eu am crezut că el ia cuvântul în numele raportorului din umbră. Este o primă rundă de dezbateri, peste două săptămâni uh, vom discuta din nou acest raport. Nu știu dacă sunteți de acord să amânați intervenția noastră pe atunci, uh, să prezentați poziția lui Arneliț până atunci. Îmi pare rău, nu mi-am dat, nu mi-am dat seama și nu mai avem mult timp la dispoziție, la 11.30 avem voturi. Ignacio, vom uh, reveni peste câteva săptămâni la discutarea raportului tău, deci câteva uh, remarci foarte pe scurt. Da, aș dori să mulțumesc tuturor pentru intervențiile lor remarcinelor. Cred că pentru noi toți, membrii acestei comisii, care suntem atât de implicați în asistența pentru dezvoltare, este important să nu luăm bani de la această asistență oficială pentru dezvoltare pentru a crea un nou instrument și sper că vom lucra împreună pentru a adopta o poziție puternică în Parlamentul European și să insistăm asupra unor mecanisme de monitorizare care să supravegheze într-adevăr cum sunt cheltuiți uh, banii din acest fond. Sunt uh, de acord cu aproape toate intervențiile la care am asistat și cu ideea de a crea un instrument suplimentar care să aducă o adevărată plus valoare, care să consolideze poziția Comisiei DEVE a Parlamentului European și nu un instrument care să ia fonduri din asistență oficială pentru dezvoltare, uh, bani care să fie investiți, de exemplu, în securitate. Mulțumesc! Vă mulțumesc că a fost o dezbatere foarte importantă, dragi colegi. Vom reveni mm, cu această dezbatere în momentul în care ne veți prezenta raportul peste câteva săptămâni și acum aș dori să mergem uh, repede înainte. Avem uh, un vot la ora 11.30 și discutăm acum despre revizirea definirii asistenței oficiale pentru dezvoltare. Mâine are loc o reuniune a Comitetului uh, OCDE privind asistența pentru dezvoltare cu acronimul DAC și mă bucură faptul că Chantal Marinisen, care din partea DigiDevco, care pregătește reuniunea de mâine, a venit astăzi la reuniunea noastră și îi dau cuvântul lui Chantal pentru a ne spune ce se va întâmpla mâine la Paris. Mulțumesc, Linda. După cum știți, uh, dacă din partea OCD își actualizează sistemul statistic pentru măsurarea asistenței oficiale pentru dezvoltare, AOD, AOD, există trei canale de activități. Eu aș dori să mă refer la unul dintre aceste puncte, mai ales pentru că domnul Gără s-a adresat o întrebare în acest sens. În primul rând, este vorba de clarificarea directivei referitoare la pace și securitate, punct la care v-ați uh, referit în dezbaterea anterioară. În al doilea rând, este vorba de o propunere care să examineze costurile pentru donatori, din punctul de vedere costurilor refugiaților, pentru a avea o, o modalitate mai transparentă și mai precară. În al treilea rând, un nou instrument în care se măsoară întregul, întreaga asistență oficială uh, pentru dezvoltarea care să vină în completarea AOD de până acum și în plus cum să măsurăm instrumentele din sectorul privat. Ceea ce înseamnă de fapt că este o a doua rundă de discuții în urma acordurilor din anul 2014 referitoare la împrumuturile la creditele uh, suverane. Primul punct se referă la pace și securitate. În uh, anul 2014 s-a luat o decizie prin care ni se cere să clarificăm uh, interfața, legătură în, legătura între securitate și dezvoltare. Deci în trecut s-au purtat discuții la nivel tehnic între membrii DAC, Comitetului OCD privind asistența pentru dezvoltare, despre cum putem clarifica această legătură între pace și securitate. Uh, după un an întreg de discuții și după diviziuni care au, existat între membrii acestui comitet, președintele DAC a cerut uh, lui Peter Mors, membru din partea Belgiei, să încerce să organizeze un uh, grup care să ajungă la un compromis. Dumnealui a purtat discuții cu reprezentanți de nivel înalt, din partea ministrilor de resort care se ocupă de măsurile AOD din statele membre și s-a reușit convenirea unui acord uh, luni și de este ca noua uh, directivă actualizată să fie aprobată cu ocazia reuniunii de mâine și de poi mâine. pozițiile de plecare au fost destul de divergente în ceea ce privește legătura între pace și securitate. Noi de la Comisia Europeană am lucrat îndeaproape cu colegii din partea Serviciului European de Acțiune Externă pentru a ne asigura că această uh, directivă este actualizată pentru a ține seama de obiectivele de dezvoltare durabilă, cele 16 la număr, și legătura între dezvoltare și cooperare și ceea ce au reușit belgenii prin Compromisul convenit este să se asigure că AOD pentru pace și securitate în acest domeniu trebuie să, uh, să trebuie să fie uh, orientat înspre statele state în dezvoltare și că uh, să răspundă obiectivelor care țin de dezvoltare pentru statele respective am reușit să clarificăm rolul uh, armatei și jandarmeriei, uh, prerogativele care țin de ministrii de apărare și de interne, asigurându-ne că acești actori sunt folosiți în momentul în care um, actorii civili nu au posibilitatea de a face de a transforma în realitate acțiunile necesare și că sunt monitorizați de reprezentanța ai societății civile, de autorități civile. Același lucru a fost obținut și când vine vorba de examinarea cauzelor. Îmi pare rău, m-am, mi-am pierdut puțin și gândurilor. Deci, ca, când vine vorba de evaluare, analizarea cauzelor activităților teroriste pentru a nu finanța acțiuni uh, antitero sau acțiuni de uh, acțiuni care uh, țin de activitățile serviciilor de, de informații. A doua temă care a fost dezbătută în ultima lună datorită crizei refugiaților care se manifestă în Europa și în statele vecine cu Europa a fost uh, tema uh, pentru donatori. Acest comitet a examinat necesitatea de a actualiza sau clarifica aceste directive. Au fost trimise mai multe chestionare statelor membre și, din nou, Datorită situației actuale, acest domeniu a devenit unul foarte delicat. Există păreri foarte diferite în rândul statelor membre. Și aceste directive AOD ne indică în acest moment că cheltuielile pentru asistența temporară oferită refugiaților în statele donator în primele 12 luni sunt considerate a fi AOD și uh, cheltuielile cu realocarea refugiaților în state dezvoltate poate, pot fi considerate a fi asistență oficială pentru deportare, însă deportarea forțată a refugiaților în mod evident nu este uh, considerată a fi o asistență oficială pentru dezvoltare. Pentru noi, fiecare membru al uh, acestui comitet uh, din partea OCD, din OCD trebuie să decidă care sunt costurile pe care le raportează și există o variație foarte largă din punctul de vedere al punerii în aplicare. De exemplu, Uniunea Europeană, în calitate de donator, nu are nicio obligație de raportare. Noi, ca instituție europeană, nu raportăm niciun cost uh, legat de refugiați cu asistență oficială pentru dezvoltare. Comisia Europeană sprijină orice idee care garantează o raportare cât mai transparentă și mai clară a asistenței oficiale pentru dezvoltare, însă ne îngrijorează faptul că acum, pe parcursul acestei uh, crize, vom ajunge la acțiuni care s-ar putea să fie pripite. Deci, dacă există un consens care ne va cere asemenea raportare, suntem deschiși, însă ne întrebăm dacă acesta este momentul oportun pentru asemenea, pentru asemenea raportare. Nu ni se pare că normele din directive, prevederile din directive sunt suficiente, există o limitare în timp. În plus, în această aria am, am primit o întrebare din partea uh, domnului Gărâns, la care aș dori să răspund, și anume dacă Comisia ar putea să pună la dispoziție suma totală de asistență oficială pentru dezvoltare cheltuită în anul, uh, cheltuită în anul 2015 pentru a face față nevoilor refugiaților primiți în Uniunea Europeană, în statele respective. Problema este că nu am primit, uh, nu primim cifrele uh, legate de asistența oficială pentru dezvoltare decât în aprilie 2016 și este vorba doar de uh, informații preliminare din partea, primite din partea statelor membre ale Uniunii Europene care fac parte din DAC din partea OECD și cele care nu fac parte din acest comitet. Vom dispune de informațiile agregate pentru anul 2000, dezagregate pentru anul 2015, doar la sfârșitul anului 2016. Deci vă putem spune care este situația pentru anul 2014. Însă a trebuit să recurgem la câteva informații pentru an, din anul 2013 pentru că uh, unele state membre nu, au, nu ne-au uh, oferit informații pentru anul 2014. Deci îmi pare rău, situația este puțin complicată. Informațiile din DAC ne demonstrează că statele membre ale Uniunii Europene au raportat 3,48 uh, miliarde de euro uh, cheltuieli uh, pentru refugiați cu, ca asistență oficială pentru dezvoltare este o creștere cu 1,47 de miliarde de euro față de anul interior ceea ce înseamnă 4,6% din asistența oficială pentru dezvoltare colectivă a Uniunii Europene în anul 2014 și aceste cheltuieli au avut loc în contextul unei mai bune raportări a asistenței oficiale pentru dezvoltare din partea statelor membre pentru anul 2014, deci asistența oficială pentru dezvoltare a Uniunii Europene a crescut cu 2,4 2,4 miliarde de euro între 2013 și 2014, deci am ajuns acum la 59 de miliarde 400 de milioane de euro. Deci uh, costurile pentru refugiați au crescut, însă în același timp asistența oficială pentru dezvoltare care a ajuns direct în statele partener a crescut. Monitorizăm în mod evident îndeaproape situația și vom uh, examina cifrele raportate de statele membre, însă avem motive să credem că asistența oficială pentru dezvoltare care ajunge în mod direct în statele noastre partener a crescut. Și <clears throat> statele membre care nu raportează Germania, nu raportează deloc în ce privește aceste costuri la donatori cu refugiați, alte țări raportează până la 20% din uh, <clears throat> asistența oficială pentru dezvoltare. Deci e o mare diferență. Sper că acesta să fie măcar un început de răspuns și acum o să-l las pe Jerom să se refere la celelalte două domenii. Mulțumesc, Chantal. O să încerc să vă prezint rapid două lucruri. Modernizarea instrumentelor uh, către sectorul privat pe de-o parte și pe de altă parte TOSSD. Începem cu sectorul privat. Suntem în contextul modernizării măsurii de ajutor public pentru dezvoltare și în special să ținem cont de tot ce ține de instrumentele din afara donațiilor. Ceva care nu sunt donații. E vorba de împrumuturi, garanții, și investiții în uh, acțiuni. Miza este să se cuantifice aceste instrumente din afara donațiilor în ajutorul public pentru dezvoltare. Instrumente tot mai mari și importante. <clears throat> Comitetul DAC s-a reunit în 2014 la nivel înalt și a reușit să ajungă la un consens pentru instrumentele în afara donațiilor către sectorul suveran, în special state, regiuni, municipalități. Marile principii ale acestui acord de la sfârșitul 2014 au fost că se va măsura concesionalitatea instrumentelor. Și această concesionalitate se va traduce în cifre, echivalent în granturi. Echivalentul în granturi ține cont de împrumuturi durata de rambursare, rata dobânzii și așa mai departe. Acest echivalent în granturi ar reprezenta noua măsură de ajutor public pentru dezvoltare, pentru împrumuturi, garanții și acțiuni. Acordul din 2014 nu acoperea decât împrumuturile către sectorul suveran. Trebuia să se completeze acest acord cu unul uh, complementar pentru împrumuturile destinate sectorului privat miza ședinței de mâine este tocmai de a avea un consens similar pentru măsura instrumentelor destinate sectorului privat, împrumuturi, garanții și investiții în acțiuni. Principiile călăuzitoare ale unui acord ar trebui să fie același, adică <clears throat> etalonul în măsurii să fie echivalent grant impactul este asupra cui? Marile instituții financiare pentru dezvoltare, CDC, Proparco, KEW pentru Franța. Comisia nu este afectată de aceste măsuri, dar BEI are în portofoliu ei unele împrumuturi concesionare, Banca Europeană de Investiții, deci ea este afectată de acest tip de modernizare. În etapa actuală, un consens destul de dificil, pe care totul să se contureze între cei care sprijină două abordări, una instituțională și una instrumentală. Comitetul de ajutor pentru dezvoltare era foarte divizat între cele două tipuri de abordare. Abordarea instituțională constă din a avea ca unitate de măsură capitalizarea unei instituții financiare pentru dezvoltare și de o socotii integrală în ajutor pentru dezvoltare. Abordarea instrumentală vrea să măsoare precis, în echivalent grant, fiecare instrument, deci ajutorul la fiecare garanție bancară, împrumuce și mai departe. În etapa actuală, cum stau lucrurile, suntem aproape de un consens pentru abordare duală, în care statele membre din DAC vor opta pentru abordarea dorită și odată ce au ales o abordare dată, <clears throat> vor rămâne în acea abordare o perioadă destul de îndelungată. Principiile vor fi aceleași pentru abordarea instrumentală, și anume că se va utiliza echivalentul grant ca măsura concesionalității. Aș spune că sistemul de măsură va fi oarecum echivalent cu cel utilizat pentru sectorul suveran, cu o diferență, și anume că nu există prag de concesionalitate, pentru că elementele de îndatorare, riscurile, sunt quasi nule la sectorul privat această etapă a negocierilor în curs de derulare la care s-a ajuns. Noi sprijinim o abordare consensuală și un acord de preferință mâine. Miza este de a menține pertinența acestei măsuri pentru ajutorul public pentru dezvoltare și ca ea să poată să sprijine o examinare critică din partea lumii exterioare și a participanților la operații special pentru a nu da impresia că încercăm să umflăm artificial volumul de ajutor public pentru dezvoltare. Sunt domenii pentru care uh, menținem o vigilență deosebită. Asta în ce privește sectorul privat. Acum o să mă refer la acel domeniu, așa numitul TOST, acronim cam barbar, Total Official Support for Sustainable Development. Nu avem încă echivalent în uh, franceză, spune vorbitor. TOSSD trebuie să fie un instrument complementar pentru a măsura fluxurile de ajutor pentru dezvoltare care nu sunt acoperite de ajutorul oficial. <clears throat> Exista o parte substanțială a fluxurilor financiare de ajutor public pentru dezvoltare care nu sunt raportate în PD. TOSSD ar ține cont de diverse domenii care sunt oarecum lateral, bunuri publice globale, finanțarea climatului, finanțarea sectorului uh, privat mobilizată prin operațiuni de mixaj și marile dezvoltări de capacitate, pace, securitate și alte domenii care acum nu pot fi raportate în APD. Comisia a făcut un uh, pilot pentru a încerca să vadă până unde ne duce noul indicator potențial și am să concluzia că definiția sau definirea perimetrului este importantă, deocamdată nu există un consens și în ce ne privește pe noi, volumul raportat reprezenta cam 50% în plus față de celălalt element pe de standard. E un indicator foarte bun care îmbunătățește transparența în materie de flux de ajutor pentru dezvoltare. E o abordare extrem de pozitivă și trebuie să spunem foarte clar că nu e o înlocuire de APD, ci un indicator complementar care ar permite să se mărească transparența și să știm puțin mai mult. Mulțumesc! Okay, thank you very much. I've got two... Mulțumesc foarte mult. Toți colegi uh, s-au scris la cuvânt. Domnul Stier? Sau uh, puteți aștepta? Analize Năștiva și după aceea. Colegul Stier, repede pentru că nu avem prea mult timp la dispoziție, vă rog. Întotdeauna vorbesc repede. În nordul Germaniei nu prea se uh, vorbește mult. Mulțumesc foarte mult pentru uh, contribuții. Uh, ajutorul pentru dezvoltare este o, un subiect care este dezbătut acum în Germania, așa cum ați spus, și uh, care ar fi elementele din document pe care le-aș putea folosi în dezbaterea în Germania? Naștiva și după aceea Charles Current. Doamna președinte, eu nu sunt fericit. Nu înțeleg cum această, uh, uh, acest ajutor pentru dezvoltare de peste mări și repede peste mări poate fi folosit pentru a-i ține pe migranți în țările lor de origine. Uh, cred că asta ați spus. E greșit. Cum putem folosi ajutorul pentru dezvoltare pentru a îi ține pe oameni în țările lor? De unde ați scos această idee? De un an uh, de zile uh, uh, vorbim despre acest subiect, Charles Görens și Heidi după aceea. Charles, nu avem prea mult timp la dispoziție. Mulțumesc! Întrebarea pe care am pus-o și care era prevăzută la punctul 19 de până de zi a fost abordată de către reprezentantul Comisiei. Mulțumesc foarte mult! Ați răspuns în mod excelent Uh, dacă nu ne puteți mulțumi din toate privințele, e pentru că trebuie să uh, punem uh, în aplicare un sistem care în era digitală ni se pare prea îndelungat. Deci trebuie până la sfârșitul 2016 să așteptăm rezultatele din sfârșitul, de la sfârșitul 2015, dar cred că tot ce ține de sfera publică trebuie să Uh, fie la fel de uh, repede pus uh, online ca ce spuneați acum. Instrumentul de care vorbeați dumneavoastră tot este interesant, dar cred că trebuie să rămânem vigilenți în ceea ce privește ajutorul public pentru dezvoltare, pentru că acest ajutor poate face obiectul uh, unor întrebări, mai ales în ce privește fondurile folosite pentru primirea refugiaților dacă am înțeles eu bine, se iau în considerare doar primele două luni. Sper că n-am înțeles greșit. Dar și de această dată trebuie să vedem dacă e în uh, slujba dezvoltării sau dacă, din contră, obținem efectul opus celui scontat. Dacă uh, toate țările care beneficiază de APD sunt uh, considerate ca uh, țări uh, de unde pot veni migranții, atunci politica noastră de dezvoltare este afectată. Deci aș dori dacă se poate să avem o listă exhaustivă în legătură cu banii cheltuiți de către statele membre în ce privește privirea, primirea refugiaților și care sunt luați de la rubrica ajutor pentru dezvoltare. E clar că dacă în anumite țări se, fa, se construiesc garduri uh, de uh, sârmă ghimbată, atunci nu uh, trebuie finanțate din aceste fonduri, dar tot ce ține de sănătate, de educație și așa mai departe, trebuie să facem defalcarea între ajutorul din ajutorul public pentru dezvoltare a banilor care pot fi considerați ca uh, un fel de uh, ajutor de conjunctură. În Germania, de exemplu, se vede că prin banii folosiți pentru Mm, uh, uh, deci pentru refugiați, uh, au dus la o creștere economică, a crescut consumul pe plan intern. Deci economiștii spun de faptul că consumul intern Uh, au uh, făcut ca bilanțul prezentat de către Germania să fie mai uh, pozitiv. Deci este un efect de conjunctură. Deci poate că ar trebui să încercăm să explicăm oamenilor că banii care sunt investiți în refugiați poate că se pot întoarce în mod pozitiv. Mulțumesc. Doamna Hautala, mulțumesc. Nu cred că putem să felicităm DEFCO pentru dezbaterea internă pe care a avut-o cu SAE Cred că acum ce putem aștepta uh, în cel mai rău caz este să cerem uh, transparența în procesul de raportare, pentru că dacă nu, Uh, vom fi, uh, deci în virtutea modernizării uh, criteriilor ajutorului pentru dezvoltare, ne vom îndepărta de politica de dezvoltare. E o situație nefericită și cred că în European ar fi fost mai bine să avem mai multă transparență, deci în instituțiile europene. Mulțumesc. Aveți o întrebare din partea lui Annelies. Dacă există documente publice, dacă oamenii pot să citească, să vadă Uh, ce hotărâri s-au luat. Puteți trimite aceste documente colegilor? A, da, vor. Uh, da, vor. Ea uh, nu era pe listă. Foarte pe scurt, o să mă limitez doar la spune că adoptarea cerei de a, 23 de agende în care se spune că pe agenda de dezvoltare trebuie să figureze și uh, subiecte precum pace și securitate, trebuie să modernizăm întregul nostru sistem și trebuie să înțelegem ce s-a întâmplat în ultimul timp uh, la DEAC și uh, cu ocazia acestui dialog între DEFCO și SAE. După adoptarea celei de a 23-a le agende e o consecință a nemulțumirii care a exprima, s-a exprimat și în, uh, în uh, Parlamentul European. Voiam doar, voiam doar să fac o observație. Mulțumesc. Chantal. Referitor la costurile pentru refugiați și faptul că sunt considerate aceste fonduri uh, Uh, asistentă, asistență oficială pentru dezvoltare, nu e vorba de bani pentru regiunile de peste mări. Există în regulamentul, în directivele uh, de AC, există prevederi foarte clare în care se spune că cheltuielile pentru asistența temporară acordată refugiaților în țările donatoare în primele 12 luni pot, pot fi considerați acești bani ajutor pentru dezvoltare. E vorba și de plăți pentru uh, transportul refugiaților în țările de origine, apoi uh, hrană, uh, adăposturi, pregătire, um, cheltuielile legate de returnarea. Deci toate aceste fonduri pot fi incluse în APD. Integrarea integra, migranților în societățile respective, trimiterea lor în alte țări, Uh, măsurile obligatorii de repatriere nu pot fi considerate ca APD. În contextul refugiaților trebuie să, nu uită, să uităm că nu e vorba de migranți, deci trebuie să aibă uh, un statut de, de, de migrant, deci uh, de, de refugiat. Trebuie să subliniem acest lucru foarte clar. Ce ne interesează pe noi e să avem un proces de raportare cât mai transparent atunci când vorbim despre acest ajutor pentru dezvoltare. Este sfera noastră de competență și noi nu considerăm că e momentul potrivit acum să schimbăm aceste directive acum. Ele există uh, și ne dorim ca ele să fie puse în aplicare în mod cât mai transparent cu putință. Iar în ceea ce privește disponibilitatea datelor cu privire la APD, ne-ar interesa absolut orice care ne-ar putea să ne permită să înțelegem um, cum și ce se cheltuie și asta cât mai repede cu putință. Din păcate, statele membre ne-au raportat, raportează la un moment dat uh, înspre uh, DEAC, deci uh, aceste măsuri Uh, din păcate, uh, trebuie să mai așteptăm până când să fie uh, cu totul și cu totul puse la dispoziția noastră în mod transparent și să poată facă obiectul controlului. Cam asta vă doream eu să spun. Bine. Mâine ne vom mai întâlni iarăși să vedem ce reiese. În urma acestei reuniuni vor exista documente, Mă uit uh, la personalul de la comisia noastră să vedem dacă putem uh, obține acces la, acest, uh, la aceste documente. Președintele Comisiei DAC va participa și la ședința noastră de mâine, astăzi nu a putut veni. Mulțumesc foarte mult că ați răspuns invitației noastre în ultima clipă de a participa la ședință. Mulțumesc. Dragi colegi, acum putem trece la voturi. Avem foarte multe voturi. Aș dori Eh, dacă cineva de la socialiști mai putea aduce o listă, eh, m-ar ajuta. Mulțumesc și începem acum cu punctul 8. De fapt, începem cu verificările. Aș dori să vă rog să introduci, să apăsați butonul. Deci, verificăm să vedem dacă funcționează aparatura. Verificăm doar acum. Verificăm dacă funcționează consolele. Da, totul e în regulă, e esențialul. Până la urmă puteți și să nu votați dacă doriți. Deci, putem trece repede la voturi. Primul subiect îl reprezintă punctul 8, descărcarea de gestiune 2014 Începem cu Fondul European pentru Dezvoltare. Nu știu dacă domnul Frunzulică dorește să spună ceva. Întâi votăm. Sunteți un raportor foarte popular, deci trecem direct la voturi. Amendul 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Al doilea. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Există un amendament oral din partea raportorului care se află la sfârșitul listei de vot. Cine e pentru? Un amendament oral. Amendamentul oral 1 care se află în document la sfârșitul listei de vot. Nu cred că există probleme. Da, vă rog, domnul Stier. Pe lista de vot de la PP ne aflăm la pagina 5. Lista diferă de acea dumneavoastră. Deci, uh, să-i lăsăm pe colegi. Deci e vorba, vă dăm descărcarea pentru Fondul European de Dezvoltare. Ați înțeles unde ne aflăm? Da. N-am făcut nicio greșeală. Noi uh, luasem ordinea de zi. Am greșit cu ordinea de zi? Nu, aveți dreptate. Eu am descărcarea pentru Fed. Începem cu celălaltă? Da, e mai bine să începem de la zero. Uh, am o altă numerotare la documentul meu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 documentul 2015 2154. Îmi cer scuze încă o dată, am avut o problemă cu hârtiile în dosar. Propuneți un vot în bloc la primul vot. La primele patru amendamente. Sunteți de acord să votăm în bloc primele patru amendamente? Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 5. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm amendamentul 5. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. S-a, se adoptă amendamentul 6 în două părți. Prima parte, cine pentru, împotrivă, Abțineri? Se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respinsă. Amendamentul 7. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul Amendamentul 9 este caduc pentru că așa cum votăm 10 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 10-le s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 caduc, 12 acum pentru, împotrivă, abțineri, respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16 pentru, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, la amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, e respinsă. Deci trecem la votul final. Votăm avizul astfel modificat, a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Mulțumesc foarte mult! Mai aveți un raport, deci nu vă mulțumim încă. Acum votăm în sfârșit uh, votul pentru, deci descărcare de gestiune pentru Fondul European de Dezvoltare. Sper că am lista corectă de această dată. Okay, fine. So, Mr. Preda wants to propose we vote the first four on block. Is that acceptable? Votăm primele în uh, amendamente în bloc. Cine este pentru primele patru amendamente? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum avem un amendament oral uh, al raportorului care se află la, lista, la, fond, la sfârșitul listei. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineți, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineți, e respins. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineți, e respins. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineți, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineți, Verificăm amendamentul 11, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă un vot strâns. Amendamentul 12, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineți, se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm a doua parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă. Verificăm 13 pentru. Deci s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Aveți dreptate. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16 caduc, 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 2, la sfârșitul textului pentru,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 S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Felicitări, domnule Frunzulică, pentru ambele rapoarte. Mulțumesc tuturor colegilor. Fără ajutorul colegilor nu ar fi fost posibil. Ok, we now move to, um, to agenda item. Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi, posibilitățile de pescuit și acordul cu Groenlanda. Nu există niciun amendament, votăm întregul raport, s-a deschis votul. vote is closed. S-a închis votul. 26 pentru, 1 împotrivă, se adoptă. Mulțumesc domnului Coluglu pentru activitatea sa. Trecem acum la un vot mai lung pe imaginea proiectului de avis referitor la UE într-un mediu global în schimbare. Domnul Hayes din, de la Comisia FET s-a ocupat de acest uh, proiect de avis. Avem câteva amendamente de compromis. Sperăm că votul nu va fi foarte lung. Începem cu primul amendament din partea lui Davo Știa. Davo Știa, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 1. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Avem acum amendamentul oral 1. Cine este pentru? împotriva, Abțineri? Se adoptă. Urmează acum amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 11. Acum cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 3 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotriva, abținerii. se adoptă. Amendamentul de compromis 4 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotriva, abținerii. Cred că trebuie să verificăm amendamentul 23. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. se adoptă. Vă mulțumesc foarte mult. Trecem la votul final. Să deschid votul. Has everybody voted? A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă 25 de voturi pentru, un vot împotrivă, o abținere. Mulțumesc domnului Hayes, tuturor raportorilor din umbră și uh, staffului care a permis uh, adoptarea acestor amendamente de compromis. Și trecem acum la un vot mai mare. Raportor, raportor este domnul Deva, raportul să se întâlnește sectorul privat și dezvoltarea. Nirj, ai cuvântul dacă dorești să spui ceva. Aș dori să mulțumesc colegilor pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o cu toți. Am încercat să țin, să, să înțeleg uh, părerea lor și mi se pare că și ei au încercat să îmi înțeleagă propria mea apărare, deci vă mulțumesc tuturor pentru atitudinea constructivă. Mulțumesc! Se vede că s-a, s-au depus eforturi mari pentru redactarea amendamentelor de compromis, deci vă mulțumesc pentru acest lucru și începem cu amendamentul de compromis 7. Cine stă pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 91 pentru Împotrivă. Lumea nu a votat. Vă rog să ridicați mâna. Cine stă pentru? 91. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 8. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 11. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 30 pentru, împotriva, abținări, se adoptă. Urmează acum amendamentul de compromis 9. Cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 100. Acum cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 102 acum. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Cred că trebuie să verificăm 102 să deschis votul. The vote is... S-a închis votul. Se respinge. 103 acum. Cine este pentru? Împotriva? Abținării? Cred că trebuie să verificăm 103, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge. Amendamentul de compromis 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 109 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Verificăm 109, s-a deschis votul. A votat toată lumea, încă nu. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 110. Acum cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Cred că uh, trebuie să verificăm și 110. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 111. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendament. Compromisul 14. Acum cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis 12. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu amendamentul 118 și 119, identice. Cine este pentru, împotrivă, împotrivă, abțineri, se adoptă. Putem să verificăm 118 și 119, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 120. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 121. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Vom verifica 121. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. 122. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Va trebui să verificăm și 122, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, a fost respins. Amendamentul de compromis 13, cine este pentru, împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul 127 acum, cine este pentru, împotriva abținerii. Cred că a fost respins, însă cred că trebuie să verificăm. S-a deschis votul pentru 127. S-a închis votul. Se adoptă diferența de un vot. Amendamentul de compromis 15. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem mai departe la compromisul 22. Cine stă pentru? Împotrivă? abțineri se adoptă. Urmează compromisul 16, cine stă pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 142, 143 și 144, cine stă pentru, împotrivă, abțineri Da, nu știu ce se întâmplă cu liberalii. Cred că trebuie să verificăm amendamentele 142, 43 și 44. S-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 26, compromisul 26, cine stă pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 146, 147 și 148 identice, cine stă pentru? împotrivă, abțineri se adoptă, 149 nu este caduc, 150 151 acum, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 150 151 s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Nu, este respins îmi cer scuze, spune domnul președinte. 153 acum. Cine este pentru, pentru împotrivă, abțineri, că mai trebuie să verificăm, s-a deschis votul amendamentul 153. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Trebuie să supună la vot și 152, pentru că 151 a fost adoptat. Deci, 152 cine este pentru, împotrivă, abțineri. Cred că a fost respins, însă mai bine verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 152. S-a închis votul. Se respingea. 153 la am votat deja 154 și 155. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 156. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm și 156 s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă Fundamentul de compromis 18. Cine este pentru? Împotriva abținerii se adoptă. Și acum putem trece la amendamentul de compromis 19. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 30A pentru, împotriva abțineri se adoptă. 169, 170 și 171 identice. Cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. 172, nu-l votăm, trecem la amenințări de compromis 20. Cine este pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 31, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 179, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Continuăm cu 184 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 185 și 186 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 187 este caduc. Și continuăm acum 190, 191 și 192 identice, identice pentru, împotriva, abțineri. Cred că a fost respins, însă haideți să verificăm. 190 până 192 să deschis votul. Să închis votul. Să resping. Continuăm acum cu 194. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Să respingem. 195 pentru împotriva abținări se adoptă. 196, 97 și 98, cine stă pentru, împotriva abțineri. Cred că este aceeași majoritate, însă mai bine verificăm. S-a deschis votul pentru 196 până 198. A votat toată lumea, s-a închis votul și a fost respins cu aceeași majoritate. Amendamentul de compromis 23. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 201, o secundă. Nu, cer scuze, trebuie să supun la vot și 199. Cine este pentru? împotriva, abțineri. Mai bine verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, cred că a fost adoptat, se adoptă, da. Acum continuăm cu 201, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 24, cine stă pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 211 pe două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Verificăm a doua parte, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul este respins. Nu? Amendamentul 212. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă, cred. Putem să verificăm 212, s-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. Amendamentul de compromis 37. Cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă. 218. Nu, am sărit peste compromisul 25. președinte, compromisul 25 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Acum supun la vot 218 pentru, împotriva, abțineri. Hmm. Nu toată lumea votează, deci uh, verificăm amendamentul 218, s-a deschis votul, s-a închis votul, să respingem. 219. Vot pe părți, trei părți. Prima parte, cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul pentru prima parte de la 219. S-a închis votul te adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm și a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. A treia parte. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Cred că a fost respinsă. Mm, s-a părut că a fost aceeași majoritate. 220. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 221. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 27. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 28. Pentru? împotriva țineri se adoptă. Trecem acum la compromisul 29 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 32 acum. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 248 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 249 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 249, s-a deschis votul. Cred că a fost respins, însă verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge. 250. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Respins cu aceeași majoritate. Compromisul 33 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 34 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 35 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 267 pentru, împotriva abțineri. Cred că a fost adoptat, însă verificăm 267 să deschis votul a votat toată lumea, atunci s-a închis votul. Se adoptă. 268. Cine stă pentru? Împotrivă? Abținere Se respinge. Tre- compromisul 36. Cine stă pentru? Împotrivă? Abținere Se adoptă. 274 din partea raportorului, cine stă pentru, împotrivă, țineri, Verificăm 274. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, să respingem. Continuăm cu compromisul 1. Am ajuns la considerentă. Compromisul 1. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 16. Pentru? Împotriva? Abțineri? se respinge. Continuăm acum cu amendamentul 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 21 până la 23 sunt identice, cine este pentru, împotriva, abțineri, verific, verificăm 21, 22 și 23, s-a deschis votul. A votat toată lumea, da, se adoptă. 24 nu îl votăm. Amendamentul 25. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 26. Îl supunem la vot. Votăm prima parte amendamentului 26. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 27, 28 și 29 sunt identice pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentele 30, 31, 30, nu, 30 și 31, dar sunt identice. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 32 până la 34 sunt identice. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 35 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 42 acum pentru, împotriva abțineri se adoptă. 44, 45, 46 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 53 pentru, împotriva abțineri, verificăm 53, s-a deschis votul. F1 voted. A votat toată lumea, votul s-a închis, s-a respins. Amendamentul 55, cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 56, pentru, nu e caduc, s-a respins. Deci trebuie să votăm 56 pentru, împotriva, abține, se respinge. 57 pentru, împotriva, abține. cred că s-a respins. Verificăm 57. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. S-a respins la o diferență de un vot. 61-63. Nu, am... De la 58 la 60, cine e pentru? Împotrivă? Verificăm. De la 58 la 60 s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? S-a respins. 61-63. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că s-a respins. 64. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. 65. 66. Pentru. Împotriva. Abțineri. Verificăm. 65-66. S-a deschis. voted. Votes closed. And that's... S-a închis votul, s-a respins. Compromisul 5. Pentru, împotriva, abține. Then... Oh. 67 e identic. Nu, m-am uh, zăpăcit. Am votat compromisul 5. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se aprobă. Compromisul 2. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Trecem. Compromisul 6. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Mandamentul 75, cine e pentru? potriva, abțineri, se adoptă. 76 până la 78 sunt identice, cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 80, 79 este separat, da? Amendamentul 79 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 80 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 83 pentru împotriva abțineri. Nu. Îmi dau seama, verificăm. La 83 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 84 e caduc. 85 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Trecem la referințe. Amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru. Să luăm de la 3 la 13. Putem vota în bloc? Da? Toate? Cine e pentru acest bloc? Nu, nu votăm în bloc. Da, amendamentul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 5, 6, 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. 9 pentru împotriva abțineri se adoptă. 10, 11, 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. 13 pentru împotriva abțineri se adoptă. Trebuie să votăm avizul AFET acum. Aici avem un loc la care nu votăm, e bine, dar avem multe. Cred că în primul rând la alineatul 4, dacă nu mă așa. Pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 5, pentru, împotrivă, abțineri, nu-mi dau seama. Verificăm. Alineatul 5 de la AFET s-a deschis votul. A votat toată lumea. Se adoptă. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 10, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alineatul 13, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alineatul 15, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alineatul 16, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la avizul INTA, nu mai avem decât câteva lucruri de votat. Alineatul 4, pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. Alineatul 7 pentru, Împotrivă. abțineri, verificăm. Alineatul 7 din uh, vizul INTA. s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul și s-a respins. Alineatul 8 de la INTA, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și s-a respins. Votul final. Vot cu apel nominal. Am cad toate documentele. Deschidem votul cu apel nominal. A votat toată lumea. Ați votat. Se adoptă cu 21 la 5 voturi. Mulțumim. Felicitări, domnului Deva. Mm, S-a muncit mult, a fost nevoie de mult timp. Mulțumesc pentru eforturile deosebite și cred că se încheie cu voturi. Am încheiat puțin mai devreme, dragi colegi. Aș vrea să le aduc aminte coordonatorilor. mulțumesc, domnule. Le aduc aminte coordonatorilor că avem prânzul cu ministrul olandez la 12 și jumătate în restaurantul deputaților. Mulțumesc și ne revedem aici la ora 3.